Good morning, everyone. I hope you have your voting cards with you. We start with a... Bună dimineața tuturor! Vom începe cu voturile electronice, așadar vă rog să introduceți uh, cartelele în console. Primul vot de astăzi se referă la obiecția la autorizarea uh, introducerii pe piață a produselor care conțin uh, modificat uh, genetic 1507, 59122, uh, 810 NK603 și un alt tip de porumb modificat genetic cu aceleași uh, numere. Votăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Al doilea vot, tot o obiecție, referitor la reunirea autorizării pentru introducerea pe piață a produselor care conțin um, sau sunt produse din produsul modificat genetic GA21. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum trecem la raportul doamnei Gardini, propunerea de decizie a Parlamentului și Consiliului modificând o decizie din 2013 cu privire la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Amendamentul 23, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 1, prim, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 14 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Regii 15 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, <coughs> împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 20 pentru, împotrivă, Mm, nu știu ce fac verzii. Îmi pare rău că trebuie să adresez astfel de întrebări, dar uh, se respinge. DV4, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112. Nu, spune președinta, e caduc. 113. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm votul la Regi 21? Intervenție din sală, fără microfon. 113. A fost adoptat. Spuneți că a ar fi fost respins? Bine, haideți să verificăm. Îmi cer scuze. 113. S-a închis votul și se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. PP-ul 116? Sunteți pentru? Haideți încă o dată. 116 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Se închide și se adoptă. Osta 14 cine pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă. Mm, ce scuze, nu v-am văzut bine, încă o dată, 133 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 24 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Regii 24, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri se respinge. Regii 26 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 135 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri, Verificăm. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 139 și 140 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Legii 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. și peste multe pagini, 219. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 6, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 7, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 221-227 pentru împotriva abțineri se resping. 224 pentru. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 224 s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 234 s-a deschis votul se respinge. S-a închis votul. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, verificăm. 240, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotrivă, se respinge. 243. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 245. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge 22 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Un amendament oral al raportorului. Votăm amendamentul oral la articolul 1, aliniatul 1, punctul 15, punctul B, articolul 23. Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. DV11. Pentru? A, nu. E caduc. E caduc. Bun. 248 și 249 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 250 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 251 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 251, s-a deschis votul. Și aproape s-a închis, s-a închis votul, se respinge. Regii 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 e caduc, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm votul la 30. S-a deschis votul. Se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Nu am văzut toate mâinile. If I would have said I haven't seen the greens, you would have laughed at me. So, <laughs> Vote is closed and it is adopted. Se închide votul, se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 51. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul.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 8 pentru, împotriva abțineri se respinge, 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regii 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regii 8 pentru, împotriva abțineri se respinge, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. Bugete 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Regii nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. And it is closed and it is adopted. Se închide votul, se adoptă 75 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 76 pentru. Haideți să verificăm, haideți să verificăm electronic. 75, se deschide votul la 75. And it is closed. It is rejected. I know it was... Se închide votul, se, închide, se respinge. Da, a fost un vot strâns, dar se respinge. 76 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 4. E caduc. 79 și bugete 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, Hai să verificăm electronic, să deschide votul. And it's closed. And it is rejected. Seven. Se închide votul, se deschide. Pentru împotriva abține se adoptă. 81 și regii 11 pentru împotriva abține se adoptă. 82 pentru împotriva abține se respinge. 83 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul. And it is... You, you don't want to vote, huh? Now it's closed. Wow. Rejected. <laughs> se respinge. Amendment A. 8. Uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic amendamentul 8. Combination. Yeah, it's closed. Adopted. DV2. Se adoptă. DV2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic. Se deschide votul. And it is closed. It is rejected. Se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic. Se deschide votul. And is closed. Se închide votul. Se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91, 92, 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 94, 95, 96 pentru, împotrivă, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și votul final acum. Se deschide votul pentru votul final. And it's closed. Se închide votul, se adoptă felicitări. Now we vote on an own initiative report. Votăm acum raportul din proprie inițiativă Europa în mișcare, o agendă pentru viitorul mobilității în UE. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru,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 And it's closed. Se închide votul. Se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pe două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă, abține, se respinge. 68. Tot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic. Se deschide votul. Se adoptă.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 Se închide votul. Se adoptă. Felicitări! This was an example of voting list. Lots of... Iată ce, o listă de vot exemplară cu multe compromisuri. Votăm acum gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare pădurile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 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva abține se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abține se adoptă, 50 pentru, împotriva abține se adoptă, 51 pentru, împotriva abține se adoptă, 54 pentru, împotriva abține se adoptă, se respinge, mă scuzați, 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm electronic. să deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 67 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 5, compromisul 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic 72. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 76 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri, e cereu, deci pentru, se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Hai să verificăm 80 electronic. Se închide votul, se adoptă. unu Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Și acum votul final. Votăm prin vot electronic. Se deschide votul. And it is uh, closed. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări. A Report by Mr. Danta. Raportul domnului Danta propunerea de directivă privind stabilirea regulilor comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre, codecizie. Okay. Uh, let's start with amendment 82. Who is in favor? Against? Abstentions? Cine este pentru împotriva, abține respins. 83, 84, 86. Cine este pentru împotriva, abține respins. 85. Cine este pentru împotriva, abține respins. 87. Pentru împotriva, abține respins. Compromisul 1. Cine este pentru împotriva, abține adoptat. Amendamentul 90. Pentru împotriva, abține respins. 23 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 91 pentru, împotrivă, abțineri respins, 92 pentru, împotrivă, abțineri respins, 93 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 24 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 94 pentru, împotrivă, abținere respins. 25 pentru împotrivă. Verificăm 25, uh, votul este deschis. N-a votat cineva? Se adoptă. 95. Cine este pentru? Împotriva? Abținere adoptată. 26. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 96. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 28. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromisul 5. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 103, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 32, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 104, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 105, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul 6, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 107. Cine este pentru, împotrivă, respins. 35 pentru, împotriva, abține, adoptat. 36 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotriva, abțineri, PP-ul, 39, adoptat. 40 pentru, împotrivă, abținere adoptată. Așa credeam și eu, dar nu vă vedeam ridicând mâinile, spune doamna președinte. 108 cine este pentru, împotriva, abținere, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 44 pentru, împotriva, abținere, respins. 45 pentru, împotriva, abținere, respins. 46 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 47 pentru, împotriva abținere respins. Amendamentul 2 pentru, împotriva abținere adoptat. 48 pentru, împotriva abținere respins. 49 pentru, împotriva PP-ul din nou, pentru, împotriva, deci este respins. 50 pentru, împotriva, abține respins. 51 pentru, împotriva abțin, adoptat, Compromisul 8 pentru împotriva abțineri adoptat. 56 pentru împotriva abțineri respins. 3 pentru împotriva abțineri adoptat. 57 pentru împotriva abțineri respins. 4 pentru împotriva abțineri adoptat. 58 pentru împotriva abțineri respins. 59 pentru împotriva abțineri respins. 60 pentru împotriva abțineri respins. 61 pentru, împotriva abțineri respins, 62 pentru, împotriva abțineri respins, 63 pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri adoptat, 6 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 10 pentru, împotriva abțineri adoptat, 73 pentru, împotrivă, abține, respins. 14 pentru, împotrivă. Cine este împotrivă? Este adoptat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 16 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 76 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Respins, mă iertați, spune doamna președinte. 17 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 18 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 77 pentru, împotriva, abținere, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri. Cine este împotrivă? Verificăm 19. Votul este deschis și este închis. Se adoptă. 20 împotriva, pentru împotriva abține adoptat, 78 pentru împotriva abține adoptat, respins, mă scuzați, spune doamna președinte, 79 pentru împotriva abține respins, 21 pentru împotrivă abținere adoptat, 80 pentru, împotriva, abține respins. 81 pentru, împotriva, abține respins. Vot final, electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. Am încheiat? Deci am încheiat uh, votul. Vă mulțumesc pentru cooperare. Următorul punct pe ordinea de zi este o audiere comună împreună cu Comisia Agri privind noi tehnici de ameliona, ameliorare. Uh, următoarea sală, 4Q1, deci în sala lor va avea loc uh, audierea. Uh, weekend plăcut, ne vedem săptămâna viitoare.